o cerere privind um, campania de vaccinare în țările în curs de dezvoltare. Această petiție a primit uh, numărul de semnături necesare și în conformitate cu articolul 123 din regulament va fi transmisă destinatarilor și va fi publicată în textele adoptate ale uh, ședinței noastre cu indicarea numărului semnatarilor în procesul verbal. Este vorba despre uh, susținerea continuării campaniei de vaccinare în țările în curs de dezvoltare. President. First of all, I would like to thank all of you. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care ați semnat această declarație. Subiectul este de mare importanță și sunt sigur că sunteți cu toții foarte încântați că am dat o rezoluție care cere finanțare pentru vaccinarea în țările în curs de dezvoltare. Vreau să mulțumesc ONG-urilor cu care am uh, lucrat precum uh, și uh, celor care au înaintat această propunere, doamna Vergie, domnul de Kaiser, domnul Newton, Dan și, bineînțeles, domnul Kelly, care dorește și domnia să spună câteva cuvinte. Domnule Kelly, aveți cuvântul. Uh, doamna președinte, pe scurt, mă raliez mulțumirilor exprimate și aș dori să spun tuturor că copiii din Africa vor fi beneficiarii, uh, beneficiarii uh, generozității dumneavoastră și vor avea parte de o mai bună calitate a vieții. Vă mulțumim, domnule Kelly. Trecem la vot. Relativ la asistență macrofinanță. Trecem la uh, votul privind raportul domnului Kazak. Amendamentele în uh, bloc de la 1 la 32 și de la 34 la 53. Cine este